Dear colleagues, if you don't mind, I would like to start. Dragi colegi, dacă sunteți de acord, aș dori să începem. But candidat should we? No. liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich willkommen. Dragi colegi, dragi colegi, bine ați venit la reuniunea constitutivă a Comisiei pentru Economie și Moneda Unică. În temeiul articolului 56, alineatul 1, eu voi prezida această reuniune, a cărui scop este să constituim Comisia ECON prin alegerea președintelui și a vicepreședinților în temeiul articolului 204 din regulamentul de procedură. Și începem cu alegerea președintelui. Numele colegilor uh, care pot uh, a participa la vot um, sunt uh, următoarele. Um, Medi Delvo va înlocui, va înlocui pe Huc Baie, la ICR nu este niciun, niciun uh, înlocuitor. Nils Tor, uh, Torvalds, la Liberali o lucrește pe Cora van Huizenden. Din partea verzilor, domnul Eichhout îl înlocuiește pe domnul Urtasun și Beatrice von Storch este uh, înlocuit de un alt coleg și acestea sunt uh, singurele înlocuiri care mi-au fost transmise. Și aș dori acum să verific dacă avem quorumul necesar pentru un vot valid. Pentru acest lucru trebuie să fie prezenți mai mult de 16 membri ai comisiei. Acest quorum este atins și acum vă rog să faceți propuneri pentru funcția de președinte. Eh, Perez. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului socialistilor și democraților aș dori să prezint candidatura lui Roberto Gualdieri în, pentru funcția de președinte al Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare. Merci bien. Eh, gibt es andere... Vă mulțumesc. Mai există și alte propuneri? Văd că nu este cazul. Can- candidatul Roberto Gualtieri a fost propus de grupul politic uh, SID. Sunteți de acord cu acest... Uh, aș dori să-l întreb dacă este de acord, dacă acceptă această propunere. Și văd că dumnealui este de acord cu această uh, propunere, este membru al Comisiei Econ și a depus declarația privind interesele financiare. Am verificat toate aceste lucruri și ajungem la vot, ținând seama de faptul că nu a fost propus un alt candidat și nimeni nu a cerut să avem un vot secret, um, putem să alegem să facem uh, votarea prin aplauză. deci, Roberto Gualtieri a fost ales prin aclamare și îl rog să vină la locul său obișnuit. Vă mulțumesc! Thank you very much, dear colleagues. I would like first Mulțumesc, dragi colegi. Vreau întâi de toate să vă mulțumesc pentru această realegere și mă angajez să lucrez în interesul comisiei noastre cu uh, tot zelul, așa încât să ne continuăm activitățile, să ne aducem contribuția la politicile economice, economice și monetare, la regulamentele financiare și toate celelalte numeroase roluri pe care le joacă comisia noastră în anii care vin, ani plini de provocări. Dar nu e timpul de discursuri, acum trebuie să continuăm cu alegerea vicepreședinților. Și întâi, alegerea primului vicepreședinte. Și vă rog să propuneți candidat. Domnul Balț. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă felicit pentru realegere și în numele grupului PPE doresc să îl propun pe colegul nostru Marcus Ferber ca prim vicepreședinte al uh, Comisiei Econ. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Ferber acceptă? Da, bineînțeles. Știu că candidatul este membru cu dreptul de pline al Comisiei Econ și și-a completat declarația de interese financiare. Vă întreb acum dacă mai sunt și alți candidați? Nu? Atunci nu este necesar un vot secret și, prin urmare, putem să-l alegem prin aclamare. And I invite you to... Și vă invit să veniți alături de mine la prezidiu. Acum trecem la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Totuși, poate că știți uh, că în cadrul amendării regulamentului de procedură, o nouă prevedere a fost introdus la articolul 204, care interzice alegerea uh, Uh, unui birou alcătuit integral dintr-un singur gen sau o singură naționalitate. Chiar dacă nu am primit uh, candidaturi, trebuie să vă atrag atenția asupra acestui aspect și asupra faptului că s-ar putea să încălcăm această nouă prevedere, drept care Vă propun să suspendăm această ședință de alegere a biroului pentru a permite grupurilor politice să reflecteze la această problemă și să încercăm să avem un birou funcțional cât mai rapid, dar un birou care să respecte regulile de procedură. Deci, deocamdată, suspend alegerea celorlalți vicepreședinți, solicitând grupurilor politice să găsească o soluție cât mai curând posibil pentru ca uh, și comisia noastră să aibă în sfârșit un uh, birou complet, funcțional și potrivit regulilor, care să poată funcționa. Pervon Șperez, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că respectarea articolului 204 din noul nostru regulament este o regulă foarte importantă care prevede nu paritatea birourilor, ci prezența în egală măsură a femeilor și a bărbaților și a naționalităților diverse în orice birou și vă mulțumesc că sunteți foarte atent la reguli. Însă, constat că în acordul între grupuri ar fi trebuit uh, să fie ales ca vice, al doilea vicepreședinte, un membru al grupului meu și consider că aici e vorba de un angajament de viitor. Atunci când mă uit la echilibrul uh, pe care diversele grupuri l-au atins în distribuirea între bărbați și femei în diversele comisii parlamentare, grupul meu Uh, are al doilea track record, ca să spun așa, în termen de reprezentare feminină. Și uh, Palm d'Or revine verzilor, pentru că uh, ei au 33% femei, iar grupul socialist, inclusiv cu prezența în comisie Econ a unui bărbat, are 80% femei. Următorul grup în top este ALDE și eu cred că asta arată o, un semn clar că nu vicepreședintele socialist trebuie să fie victima acestei noi reguli, ci acele grupuri care au un deficit de reprezentare egală din punctul de vedere al genului. Și ECR cu 12,5% femei în poziții de vicepreședinte uh, de comisii prezintă un deficit patent. Mulțumesc, Domnule președintele. Sunt sigur că grupurile politice vor uh, lua în calcul acest element cu toată seriozitatea. Domnul Balț, aveți cuvântul, dar apoi nu am să permit o dezbatere pe această temă. Și închid lista oratorilor. Domnul Balț. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut în mod expres și numele grupului PPE faptul că ați făcut această propunere. Cred că, într-adevăr, uh, avem nevoie de mai mult timp pentru a reflecta um, pe marginea soluțiilor posibile. Sunt de acord cu colega mea. Articolul 204 din regulamentul de procedură este important și trebuie să fie respectat și aș dori să mai adaug că și pentru grupul nostru uh, politic uh, este important ca cât mai multe femei să fie reprezentate în birourile comisiilor parlamentare și sper că vom găsi o soluție bună la această problemă. Vă mulțumesc din nou, domnule președinte, pentru propunerea dumneavoastră. Mr. Anemans. Mulțumesc, domnule Anemans. Domnule președinte, Doream doar să mă alătur doamnei Pervanș Perez în uh, luarea de poziție. Dacă într-o bună zi Comisia va considera grupul nostru suficient de bun pentru a uh, propune un vicepreședinte, cu siguranță vom propune o femeie. Mulțumesc, Marisa. Foarte pe scurt. Da, pe scurt. Vreau să știu când vom avea această a doua parte a alegerilor, când se va desfășura. Președintele, vom comunica membrilor cât se poate de posibil cât se poate de curând. Mulțumesc! Asta înseamnă că putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Adoptarea ordinii de zi. Aveți obiecții? <clears throat> Atunci, da, este adoptată și am și câteva comunicări. Ce se întâmplă la trialoguri? Un anunț pe 19 ianuarie, un prim trialog în ce privește dosarul securitizarea a avut loc la Strasburg. Consiliul și Parlamentul au discutat articolele 3, 4 și 5 din această propunere, acoperind măsurile due diligence, transparența și alte adăugiri aduse de Consiliul și Parlament, toată lumea a fost de acord că majoritatea prevederilor privind due diligence pot fi abordate la nivel tehnic. În ce privește transparența, se așteaptă informații suplimentare din partea Comisiei la nivel tehnic. Pe 7 februarie va avea loc următoarea ședință, discutând Uh, teme în mod mai aprofundat, începând de atunci încolo. Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Uh, și domnul ministru e deja aici, da. Doresc să uh, salut pe prietenul meu și fostul nostru coleg, Eduard Cicluna, președinte Ecofin și ministrul finanțelor din Malta. Doresc să felicit Malta pentru că a preluat președinția în acest semestru și vă dorim mult, mult succes! Comisia noastră va coopera de aproape cu dumneavoastră pentru a aborda problemele noastre și a găsi soluții bune oferind legislație adecvată și să încheiem trialogurile importante uh, aflate în curs. Noi ne dorim să reușim ca în acest semestru în care dumneavoastră prezidați Consiliul să încercăm să încheiem cât mai multe dosare. Vă dau cuvântul pentru o introducere, după care, firește, vom trece la întrebări și răspunsuri. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc. Aș dori mai întâi să vă felicit, domnule Gartieri, pentru că ați fost reales uh, în funcția de președinte al acestei comisii pentru următorii doi ani și jumătate. Revin cu emoții aici, înapoi la Parlament având în vedere că am fost vicepreședintele acestei comisii timp de patru ani. Astăzi vin aici în alt rol. Reprezint Consiliul Ecofin. Și vă voi prezenta prioritățile celor șase luni de președinție malteză în domeniul afacerilor economice și monetare. Aș dori să subliniez faptul că fac această prezentare ca parte a practicilor uh, obișnuite. Doresc să clarific acest lucru în introducere. Întotdeauna președinția Consiliului a prezentat uh, programul său uh, comisiilor de resort uh, și de aceea mă aflu eu astăzi aici în fața Comisiei Econ. Și mâine, de asemenea, deci, astăzi sunt prezent aici în calitate de președinte al Consiliului COFIN. Alte aspecte specifice vor fi abordate în alte locuri. În Comisia PANA, de exemplu, în care am răspuns uh, deja ieri, am spus că voi fi disponibil atunci când uh, Uh, o delegație a Comisiei PANA va veni în țara mea în februarie. Acum, în ceea ce privește programul nostru, Malta preia președinția într-un moment în care economia europeană intră în al patrulea an consecutiv de um, recuperare. Deci, iată, economia noastră s-a dovedit uh, rezistentă în um, aceste, această perioadă de transformare. Dar Rezistența pe termen scurt nu este o garanție de creștere solidă pe termen lung. De multe ori suntem dezamăgiți până la urmă, dar, având, dar adevărul este că trăim într-un context foarte nesigur. Impactul structural al unora dintre evenimentele de anul trecut uh, nu este încă clar și se va clarifica în timp. În ceea ce privește semestrul european, președinția își va asuma responsabilitatea și va promova politici fiscale sănătoase, investițiile și reformele structurale. Vă face acest lucru într-un spirit de cooperare și vom facilita progresele în aceste domeniu. Bineînțeles, Eurogrupul are o parte din responsabilitate aici dar oricum Consiliul ECOFIN dorește și el să încurajeze creșterea economică și stabilitatea financiară. Încep prin a prezenta activitatea Consiliului în domeniul coordonării politicilor economice ale statelor membre. Comisia a inițiat semestrul european 2017 în noiembrie anul trecut și um, știm că acest pachet conține câteva uh, aspecte noi care nu sunt complet nedisputate. Unii miniștri consideră că Uniunea Europeană nu trebuie să uh, se implice în niciun fel în um, atitudinea lor economică sau fiscală. Uh, adoptarea de către Consiliul a recomandării pentru zona euro este prevăzută pentru martie 2017, după ce Consiliul European se va pronunța. În legătură cu semestrul european vom uh, urmări cu interes și discuțiile din cadrul uh, viitoarei săptămâni parlamentare europene, la care voi participa și eu. Președinția așteaptă propunerea Comisiei în ceea ce privește actualizarea recomandărilor specifice pe țări. Vom organiza o discutare a lor în amănunt, uh, deschizând astfel calea adoptărilor în vară. În ceea ce privește reformele structurale, considerăm că e necesar ca ele să fie puse în aplicare în continuare pentru um, a mări capacitatea productivă a economiilor noastre. Uh, Ehm, statele membre ehm, nu au doar acest interes ci, ehm, personal sau al fiecăruia, dar și un interes colectiv în acest sens. Politicile fiscale mm, sănătoase vor fi priorități pentru noi. Este foarte important să crească output-ul și uh, bugetele trebuie să încurajeze creșterea economică. Aici la Econ întotdeauna subliniem acest lucru și anume consolidarea bugetară trebuie să încurajeze creșterea economică cu investiții uh, publice sporite acolo unde e nevoie și uh, pactul de stabilitate de, um, și creștere are un rol de jucat aici, dar trebuie să avem uh, grijă să nu încurajăm spirale prociclice. Trebuie să aplicăm în mod consecvent pactul de stabilitate și creștere și să reconciliem discreția fiscală cu durabilitatea fiscală. Și astfel ajung acum la dimensiunea europeană a reacției fiind politici la provocările zilei de azi și EFSI este o parte a acestor ambiții. Consiliul a adoptat abordarea generală din propunerea Comisiei de a prelungi EFSI, așa numitul EFSI 2, în sfârșitul anului trecut și președinția va demara trialogul cu Parlamentul European imediat ce Parlamentul va fi gata să o facă. Același lucru este valabil și pentru trilogurile care au început la începutul acestei luni în legătură cu propun, propunerea Comisiei um, privind uh, programul de reforme structurale în domeniul serviciilor. Um, a lipsit asta până acum, dar asistența uh, Parlamentului în acest domeniu va fi apreciat de unele, de, de unele țări. Și știu că um, o ședință din cadrul acestui trilog va avea loc chiar azi. În legătură cu investițiile, președinția malteză este gata să înceapă negocierile cu Parlamentul European în legătură cu revizirea la jumătatea perioadei a mandatului de creditare externă a Băncii Europene de Investiții. Trebuie să spun că fiecare președinție are ocazia de a organiza o reuniune informală acasă noi o vom face în Malta pe 7 și 8 aprilie și agenda acelei reuniuni informale pe agenda acelei reuniuni informale se va regăsi uh, Uniunea Bancară, vom vorbi despre creditele neperformante, vom discuta despre viitorul cărții albe în apropiere de reuniunea de la Roma și vom discuta și despre certitudinea fiscală și dorim în mod deosebit de să abordăm un subiect important pentru noi, din ce, pentru noi cei din zona Mării Mediterane. E vorba de uh, migrația de ordin economic, care trebuie abordată în mod mai echilibrat pentru a ajuta țările din nordul Africii uh, cu extinderea EFSI, dar și cu participarea altor bănci de dezvoltare, cum ar fi BERT și Banca Mondială și poate cu un pachet din partea Uniunii Europene pentru a sprijini țările din nordul Africii, mai ales din Maghreb, pentru că acestea sunt porțile migrației economice spre Europa. Deci, Italia este foarte interesată de această inițiativă, dar chiar ieri la uh, Paris am avut o reuniune 5 plus 5 deci au participat 5 țări din uh, europeană, din uh, vestul Mării Mediterane și 5 țări din Africa de Nord și am hotărât să ne repedem luna aprilie după uh, Consiliul Informal ECOFIN. Deci, această extindere a mandatului BEI este foarte important pentru noi, pentru că noi credem cu adevărat în intervenția BEI. În legătură cu Uniunea Bancară, finalizarea ei este esențială pentru buna funcționare a monedei unice. Trebuie să găsim echilibru între împărțirea riscurilor și reducerea riscurilor. În ceea ce privește reducerea riscurilor, Comisia a făcut mai multe propuneri recent și în ciuda ă, provocărilor tehnice și sensibilităților politice în legătură cu acest dosar sau aceste dosare, președinția malteză dorește să avanseze în acestea, mai ales să rezolve problemele tehnice și să se apropie deci de rezolvarea lor. Apoi, statele membre și instituțiile europene trebuie uh, să stimuleze încrederea în Uniunea Bancară, aplicând uh, la cât mai exact regulile stabilite. În legătură cu Uniunea Piețelor de Capital, dorim ca aceasta să fie o prioritate. Bineînțeles, dosarele aici nu sunt la fel de numeroase. Uh, directiva prospectului a fost finalizată, dar vom avea încă reuniuni săptămâna aceasta și săptămâna viitoare în care se discută pachetul securitizării și vom face toate eforturile pentru a facilita un acord politic cu Parlamentul în legătură cu acest subiect dezbătut de mult înainte de vară. Avem uh, fonduri de capital risc și fondurile de antreprenoriat social, dar cred că sunt și alte propuneri care trebuie să vină din partea Comisiei și Credem că se vor face aceste propuneri, de exemplu uh, propunerea privind pensiile personale, uh, sau um, finanțarea colectivă. Um, sunt tot felul de domenii în care putem uh, să intervenim pentru a completa activitățile băncilor și sperăm să cooperăm constructiv um, Sperăm că vom ajunge la un acord privind regulamentul în domeniul serviciilor financiare și privind a patra directivă uh, pentru lupta împotriva spălării de bani, care este esențială pentru ca Europa să lupte eficient împotriva finanțării terorismului. Președinția știe că Parlamentul European are puncte de vedere foarte clare în legătură cu dosarul fiscal și um, Știm care sunt competențele instituționale. Noi suntem angajați să avansăm dosarele fiscale. Știm că există acum un imbold pe care trebuie să-l exploatăm și sperăm că în februarie vom aborda acest subiect și poate chiar vom încheia acest dosar și apoi vom aborda dublu sau triplul pachet privind baza comună de impozitare. Știm că uh, încercările din trecut au eșuat, dar noi considerăm că s-a schimbat situația și deci așteptăm să abordăm cu succes și acest pachet. Chiar dacă există două faze, noi dorim să abordăm pachetul în mod unitar, nu să încheiem întâi faza întâi și apoi să abordăm faza a doua. Deci, până la urmă, ce contează este această bază comună de impozitare. Mai avem și alte dosare, uh, cum ar fi cel privind comerțul electronic, dar un alt și un alt element important care a început încă de gândirea mea în Parlament, dar încă nu s-a terminat, uh, este FTT. În încheiere, domnule președinte, doresc să spun că președinția malteză dorește uh, să continue integrarea europeană și să finalizeze Uniunea Economică și Monetară. Um, așteptăm Cartea Albă a Comisiei, care va fi publicată în momente foarte nesigure. Vom vedea ce va conține și dorim să de, um, devutăm o mare o parte importantă a, comis- a reuniunii informale ECOFIN acestei cărți albe și, bineînțeles, Consiliul apoi va da urmare acestei cărți albe. Mă voi opri aici și aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Are cuvântul mai întâi domnul Balz din partea PPE. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, bine venit, Edward. Este foarte frumos că am fost coleg, vicepreședinte al comisiei noastre, să revină în Comisia Econ. În această dimineață aș dori să mă refer la subiectul uh, Brexitului. Malta are, o, are legături speciale istorice cu Regatul Unit și aș dori să mă refer la acest subiect. Dacă Guvernul britanic merge înainte și va respecta uh, calendarul uh, stabilit. Um, Malta va prezida Consiliul în momentul în care vor fi adoptate liniile directoare, mandatul pentru Comisia Europeană, mandatul de negociere și aș dori să vă întreb cum se vor, uh, care este situația pregătirii um, adoptării mandatului pentru Comisia Europeană, cât de avansat este, cât de pregătit este uh, guvernul maltez din acest punct de vedere și considerați că negocierile uh, se vor desfășura de jos în sus sau de sus în jos? Adică de sus în jos uh, sau uh, de jos în sus? pentru a fi găsite soluții în diferite domenii. Deci aveți o abordare concretă pe acest subiect? Da, putem discutăm despre o abordare, am discutat cu Regatul Unit. Malta dorește să fie percepută ca un mediator onest, fără a uh, umili o parte sau alta. Acesta fiind spus, este foarte dificil să ofer un răspuns acum, pentru că aș, uh, nu aș face decât să speculez, pentru că, după cum știți, încă nu a fost declanșat, nu a fost invocat articolul 50, mai ales uh, ținând cont de faptul că Parlamentul uh, Britanic trebuie să um, își da consimțământul pentru invocarea acestui articol. Uh, ne dorim să avem o abordare destul de centralizată la nivel tehnic. Vom încerca să rezolvăm problemele cât mai um, ușor va fi posibil și dacă lucrurile uh, vor deveni mai complicate. Desigur, fiecare are propriile păreri și uh, fiecare poate face uh, publice declarații, însă ne-am, ne-am dori să avem o abordare mai centralizată. Am numit negociatori care ar trebui să poată să-și desfășoare uh, activitatea și nu cred că este în, în interesul nimănui de o parte sau de alta a canalului Mânecii să adopte atitudini și poziții extreme. Este vorba de un uh, divorț, nu va fi ușor, recunoaștem acest lucru, însă ne dorim ca divorțul să se desfășoare uh, cât mai centralizat posibil. Mulțumesc, uh, doamna Beres. Mulțumesc, domnule ministru. Ne face plăcere să vă revedem aici și vă urăm mult succes președinția dumneavoastră, așa cum ați spus. Vă aflați la președinția Uniunii Europene într-un moment dificil. Tocmai de aceea trebuie să punem și întrebările dificile. Ați vorbit despre importanța investițiilor, de revenirea la investiții în Uniunea Europeană. Unii dintre noi considerăm că reînnoirea planului Juncker, um, fondului FC, este esențială, dar nu va fi suficientă. De aceea, modul în care vom uh, finaliza Uniunea Economică și Monetară este atât de important. În timpul președinției dumneavoastră vor avea loc cel puțin două evenimente care ne vor obliga să ne punem întrebarea privind viitorul Uniunii Economice și Monetară, chiar într-un context atât de dificil și nesigur. Primul eveniment uh, este depunerea cererii uh, conform articolului 50 de Regatul Unit și al doilea este uh, sărbătoria a 50 de ani de, de la Tratatul de la Roma. La Bratislava, primul ministru Antonio Costa a spus că Uniunea Europeană nu dorește uh, Uh, să avanseze prea rapid în domeniul creșterii și trebuie să abordeze lucrurile de la bază, de la bună funcționare a zonei euro. În cadrul portofoliului dumneavoastră veți acționa pentru ca uh, odată cu mobilizarea energiilor pentru negocierile de bre- pentru Brexit să nu um, investim toate energiile în Brexit, ci să investim și în Uniunea Economică și Monetară pentru ca aceasta să devină un element central al dispozitivului, pentru că argumentul că uh, ar putea apărea o diviziune între țările membre ale zonei euro și cele care nu fac parte din zona euro, mi se pare un argument greșit. Yes, that's, that's a figure. Da, și noi avem această impresie și haideți să începem cu planul de acțiune Juncker. Desigur, noi suntem cu toții politicieni și dacă un lucru funcționează bine, dorim să îl multiplicăm. Poate planul de acțiune Juncker ar fi trebuit să fie introdus mai devreme, ne dorim să-l extindem și nu cred că există cineva care să susțină că se, se împotrivește um, extinderii, dublării EFSI. Însă, așa cum a făcut Curtea Europeană de Conturi, trebuie să vedem cum a funcționat acest fond până acum. Adică, ă, care au fost intențiile noastre din punctul de vedere al adiționalității aduse de acest ă, fond. Știm că uneori ă, nu, nu sunt posibile lucruri la nivel național care pot fi efectuate pe plan european și anumite proiecte uh, pot funcționa dacă riscurile sunt partajate pe plan european. Și acesta este cazul uh, în care intervine uh, Fondul European de Investiții, de investiții Strategice. Și um, cred că fiecare guvern are, are, un, are sertare plină de proiecte pe care și-ar dori să, să le finanțeze. Știu că autostrăzile sunt un subiect delicat din acest punct de vedere. Cu toate acestea, eu reprezint Consiliul, unde părerile sunt puțin diferite și, acesta este, și spiritul Consiliului, spiritul ECOFIN, este de a ne ocupa și de piețele, de proasta funcționare a, a piețelor. Până acum nu am văzut un proiect transfrontalier, din vom încerca să facem mai multe lucruri pe acest dosar, dar până la urmă investițiile de o calitate mai bună sunt cele mai importante. Din punctul de vedere al resurselor de care dispunem, uneori spunem că o săptămână um, este o perioadă lungă de timp în uh, politică. Uh, declarațiile lui Trump în legătură cu fărâmițarea uh, Europei uneori s-ar putea să aibă efectul contrar, s-ar putea să ne unească și mai mult. Nu știm care Uh, este efectul uh, unui mesaj transmis pe Twitter. Um, cu toții ne dorim ca Uniunea Europeană să aibă succes. Poate avem păreri diferite despre cum putem uh, să avem succes. Unii sunt mai optimiști, alții mai precauți, însă haideți să respectăm normele, cadrul existent. Există o diferență foarte subtilă între a, a fi flexibil și a încălca regulile. Unii consideră că regulile sunt încălcate, alții consideră că acestea sunt aplicate într-un mod flexibil. Deci cred că trebuie să dăm dovadă de capacitatea de a ne adapta pentru a nu fi a nu suferi de deziluzii. Și mă gândesc la pachetul cu cele două măsuri, pachetul cu cele șase măsuri, uniunea bancară, de asemenea, uh, trece printr-o perioadă diferită, uh, dificilă în legătură cu uh, situația din Italia. Comisia trebuie să ia o decizie. Trebuie să fim flexibili dacă ne dorim să uh, avem succes. În momentul în care eram în Parlamentul European și discutam despre pachetul cu cele două măsuri, uh, nu puteam uh, prevedea care vor fi problemele cu care ne vom, conf- ne vom confrunta. Acum am ajuns în acel în situația din viitor și trebuie să folosim măsurile flexibile de care dispunem. Vă mulțumesc. Raportorul uh, FC s-a refer, s-a referit la faptul că, într-adevăr, trebuie să rezolvăm uh, faptul, problemele care există pe piață. Doamna Ruhonen, din partea ECR. Dos- vă mulțumesc. Dosarul Panama, dosarele din uh, Panama ne-au uh, arătat că ministrul energiei din Malta, șeful de cabinet, au uh, primit beneficii, au de, de câștigat în urma paradisurilor uh, fiscale. Deci Malta, care se ocupă de proiectele de combatere a spălării banilor în Uniunea Europeană, poate promova reformarea sistemului uh, fiscal pe parcursul președinției sale? În al doilea rând, um, prin avantaje uh, fiscale se uh, pot atrage investiții în, uh, într-un stat. Și mă întreb dacă Malta um, poate fi considerată o țară cu un sistem fiscal uh, corect. Și apoi este posibil ca Malta să uh, se trezească la un moment dat pe lista statelor care nu doresc să coopereze uh, pe plan fiscal. Aș putea să vă răspund că nu ține de competențele mele, pentru că sunt președintele Consiliului și uh, trebuie să mă refer la programul uh, de lucru al Consiliului, însă uh, m-ați întrebat câteva lucruri despre guvernanța națională și Comisia de Anchetă va discuta toate aceste aspecte. Sunt dispus să vă răspund la întrebări în momentul în care ne vom întâlni în Malta. Cu toate, acest, cu toate acestea se fac, au fost făcute declarații privind, uh, privind o taxa, taxare uh, incorrectă. Aceste declarații uh, dovedesc pur și simplu că nu se înțelege sistemul fiscal existent în Malta. Există o mare diferență între secret, schimbul de informații, lipsă de transparență. Dacă Uh, vă uitați pe pagina de internet a autorității uh, fiscale a Maltei, puteți să uh, descărcați toate documentele relevante pentru perioada în care Malta nu, nu, nu era membru al Uniunii Europene și puteți să vedeți că din 1994 Malta a înlăturat secretul bancar, ceea ce demonstrează că din punctul de vedere al transparenței, din punctul de vedere al uh, combaterii spălării de bani, Malta uh, deține un cadru legislativ solid și v-aș uh, invita de asemenea să descărcați rapoartele anuale pe acest subiect pentru a vedea um, cazul, numărul cazurilor um, care ajung în instanță în Malta. Și apoi uh, puteți să vedeți care este lista de țări cu care avem un schimb de informații și după ce veți uh, studia aceste documente, sunt sigur că veți declara alte lucruri data viitoare. Mulțumesc! Peter Iesec, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să profit de faptul că alți colegi nu, dore, nu doresc să intervină pentru a a reveni la cele spuse de ante vorbitorul, antevorbitorii mei. Sunt de acord că sunteți alături de noi în calitate de președinte al Consiliului. În același timp sunt convins de faptul că statul care conduce Consiliul trebuie să conducă prin exemplul pe care îl dă. Și sunt de acord că vom, cu Comisia PANA, vom vizita Malta, dar atunci când vine vorba de, de combaterea spălării banilor, uh, de exemplu, mă întâlnesc cu uh, jurnaliști din Malta în această după masă și dacă aveți mesaje foarte clare de transmis, o să le transmit și eu în această, în această, după, în, în această după masă, dar uh, pe parcursul președinției slovace, de exemplu, niciun jurnalist uh, nu m-a întrebat lucruri pe acest subiect al combaterii spălării banilor. Deci cred că trebuie să facem ceva pentru a îmbunătăți imaginea Uniunii Europene, care depinde și de imaginea președinției. Și pentru a-mi încheia intervenția într-o notă mai uh, pozitivă, mă bucură faptul că ați uh, menționat dosarele Uniunii, um, uh, Uniunii Monetare. Uh, și bancare și uh, vă aduc aminte că vom vota mai târziu uh, dosarul privind prospectul și sper că vom încheia uh, cu bine și uh, dosarul privind securitizarea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru, acea, pentru această întrebare. O să încep cu ultima parte. Insistăm foarte mult pe competitivitate pentru că astfel uh, creăm uh, locuri de muncă și îmbunătățim ocuparea. În legătură cu prima parte a întrebării dumneavoastră, uh, nu am foarte multe lucruri de adăugat. Uh, vă rog să uh, urmăriți intențiile președinției în primele săptămâni pe toate aceste dosare și veți vedea care sunt rezultatele și intențiile noastre. Vă mulțumesc. În numele GUE are cuvântul domnul Demasi. Domnule ministru, domnule Cicluna, ați spus că sunteți în altă calitate astăzi alături de noi. Este puțin uh, regretabil pentru că la un moment dat uh, comentasem în legătură cu sistemul fiscal din Malta. Ați spus că eu uh, sunt uh, unul dintre cei care nu înțeleg sistemul fiscal din Malta și mi-aș fi dorit să aflu mai multe detalii astăzi din partea dumneavoastră, însă am înțeles că o să le primim în momentul în care vom vizita uh, Malta și poate ne veți explica dacă au existat anchete penale privind în legătură cu dosarul Panama, pentru că știu că șeful unității de investigații financiare și-a depus demisia în urma acestui scandal. Um, aș, aș dori să vă întreb dacă este adevărat că Consiliul dorește să nu colaboreze în totalitate cu Comisia PANA, uh, Comisia Parlamentului European care se ocupă de dosarul Panama. Și în al doilea rând, vă veți ocupa de directiva privind uh, combaterea spălării uh, de bani și în uh, grupul de lucru de la Consiliu, uh, Malta a făcut, un, a făcut pași uh, înapoi când vine vorba de registrul public. Doriți să limitați lucrurile doar la interesele legitime și aș dori să vă întreb care este poziția dumneavoastră în acest moment în Consiliu. Și apoi v-ați referit la Fondul European de Investiții Strategice. Și acum, uh, și acum purtăm o dezbatere privind exceptarea anumitor tipuri de, de investiții de la, uh, de la calcularea deficitului bugetar. Eu sunt uh, critic, uh, vine vorba de Uniunea de Apărare. Uh, considerați că s-ar putea pre- prevedea asemenea derogare și pentru Uniunea Socială? As I said, I, I, I could... Sunt mai multe întrebări, dar așa cum am spus, uh, uh, nu doresc să abordez acum uh, aceste subiecte, dar pot să vă spun că autoritățile fiscale m-au informat că în dosarul Swissleaks aproape au încheiat anchetele. Și mi-au spus și ce sumă au recuperat de la cei prinși în urma uh, anchetei uh, în dosarul SwissLeaks. În ceea ce privește Panama Leaks, cred că avem peste 100 de cazuri și primele 33 de anchete au început deja de mult și sunt în curs. În ceea ce privește registrul public, știu că este un subiect sensibil, mai ales aici în Parlamentul European, dar Consiliul are abordare de ordin juridic. Până la urmă, e vorba de echilibru. Protecția vieții private și protecția datelor este de interes și pentru Uniunea Europeană. Deci e vorba de echilibru aici între protecția datelor pe de o parte și transparență pe de altă parte. Aceasta nu e poziția Maltei, este poziția Consiliului și anume că autoritățile să își pună în comun bazele de date în ceea ce privește impozitarea, inclusiv cu agențiile care se ocupă de lupta împotriva spălării de bani, fără a publica însă aceste uh, informații. Deci, aceste informații vor fi disponibile autorităților care contează. Vor fi la dispoziția autorităților care contează pentru că se pun probleme legate de viața privată, um, preocupări care ar putea fi legitime. Dacă nu sunt, asta e altceva. Același lucru este valabil în ceea ce privește companiile când vine vorba de probleme de competitivitate. Deci, Consiliul acordă multă importanță acestor uh, aspecte Eh, și legislației statelor membre, dar și constituțiilor lor. Avem un caz în Franța de acest gen și nu poate să facă publice aceste informații. Ceea ce privește procesele legate de zona euro, ele sunt așa cum sunt în momentul de față și dacă se va schimba, se vor schimba. Deocamdată regulile sunt cum sunt Există o anumită flexibilitate și o abordare de la caz la caz, dar în rest nu avem nimic altceva care să meargă în direcția propunerii dumneavoastră. Actually, there was a question about... S-a pus o întrebare împotriva um, cooperării cu uh, Comisia PANA. Decizie, uh, Consiliul a hotărât să nu coopereze complet cu Comisia PANA. Cred că e o decizie greșită. N-am fost informat de așa ceva. Voi verifica. Ne vom întâlni mâine cu Comisia PANA și între timp mă voi informa. Mulțumesc. Care cuvântul Sven Chigol de la Verzi? Bine ați venit din nou în Parlament. Mă bucur că vă aflați aici și putem să uh, comunicăm direct și nu doar prin presa malteză. În, mesa, în, presa, în presa din Malta, în uh, ziarul Maltese Independent, ați vorbit despre prioritățile și obiectivele în domeniul fiscal ale președinției malteze. Ați spus că Malta Uh, nu are probleme cu faptul că folosim impozitarea ca instrument de competitivitate, ca și salariile. Și ați mai spus, când vine vorba de impozitare, fiecare stat membru trebuie să-și ia propria decizie. Este o poziție perfect opusă cu cea a Parlamentului. Noi am spus într-una că avem nevoie de un cadru comun, inclusiv pentru impozitare. Politica dumneavoastră fiscală este un instrument țintit pentru a atrage companiile să declare uh, profituri obținute în altă parte în Malta prin uh, uh programe de reducere a impozitelor care duce până la urmă la o rata impozitelor de 5%. Politicile dumneavoastră aduc țării dumneavoastră o reputație de paradis fiscal. Nu e nici corect, nici europeană, astfel de, nici europeană o astfel de atitudine. Malta a pus în programul președinției chestiunile fiscale. Sunt o prioritate. În programul uh, președinției dumneavoastră nu apare așa ceva. Ați confirmat acum că veți ocupa de baza comună de impozitare, dar sunt dezamăgit de faptul că, deși Comisia a făcut o propunere pe 26 octombrie, prima reuniune tehnică în Consiliu este prevăzută pentru data de 16 februarie. Deci, vă rog să faceți în așa fel încât să avansați în dosarele fiscale, chiar dacă nu se regăsesc în programul dumneavoastră, și să cooperați cu Comisia PANA, inclusiv prin publicarea raportului Goldes, care a fost ascuns până acum. Și, din păcate, domnul Malfred Galfres nu mai este în funcție. Deci, vă rog să prezentați documentele publicului din Malta și nouă. Okay, well, I'm afraid we, we... Mă tem că nu suntem de acord în legătură cu acest lucru. Ați făcut o caricatură, ați, ați prezentat o caricatură a sistemului nostru de impozitare. Comisia și Direcția Generală pentru Concurență au evaluat sistemul maltez înainte ca Malta să intre în Uniunea Europeană și au aprobat sistemul nostru după ce au cerut să facem anumite schimbări pe care le-am făcut. Deci anumite tipuri um, de anumite elemente au fost scoase din sistem. Ca și oricare alt, ca și oricare alt, alt sistem, de, sistem de impozitare, sistemul poate fi folosit. Um, depinde de cât de agresiv este sistemul de um, planificare fiscală. Noi tocmai dorim să umplem golurile pentru a reduce dubla neimpozitare și evitarea plătirii impozitelor. Malta va fi una dintre semnatarele tratatului multilateral de la OCDE pe această temă, deci se vor uh, respecta recomandările BEPS. Cred că este caricatural să te oprești la titluri sau citate din ziare. Dar ce aveți de spus uh, despre uh, rata de impozit de 5% pentru venituri obținute în alte țări? Nu este corect, spune domnul ministru, pentru că uh, aceste returnări de fonduri sunt taxate apoi din nou. Mulțumesc. Are cuvântul Marco Zani de la ENF. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să urez mult succes președintelui Ecofin în următoarele șase luni, pentru că eu cred că guvernul maltez trebuie să se ocupe de președinția Consiliului într-unul din momentele cele mai dificile și mai problematice pentru Uniunea Europeană și pentru zona euro, cu riscuri politice și economice mari, risc de criză, inclusiv cu ieșirea unor state din zona euro. Este un risc real, așa cum spun și um, observatori cu autoritate. Și în ultimele zile, că răspuns la întrebarea Parlamentului, președintele, președintele Băncii Centrale Europene admite posibilitatea ca un stat să iasă din zona euro am trecut de la whatever it takes în 2012 la posibilitatea de a ieși din zona euro în anumite condiții în 2017. Întrebarea mea este următoarea. Președinția malteză în cadrul Consiliului și mai ales în cadrul ECOFIN are intenția să uh, pună în discuție acest subiect, să creeze discuția între statele membre și cu o posibilitate, având în vedere că există posibilitatea unei crize a zonei, crize a zonei euro, aveți de gând să pregătiți un plan B, dacă se întâmplă cu adevărat asta? Studiați anumite scenarii, posibilități? Vă gândiți să creați mecanisme pentru a gestiona o situație care poate apărea concret în practică și poate pune probleme mari? Sau veți continua ca în trecut să reacționați cu puțină inteligență și nu uh, discutați o astfel de opțiune și nu vă ocupați sau nu pregătiți un plan B. Aș dori să știu ce părere aveți despre asta și dacă aveți intenția să um, creați, să, să stimulați o discuție constructivă în legătură cu o posibilitate care ar putea avea loc, dacă nu în următoarele luni, în 2017 uh, oricum. Mulțumesc! Well, the ECOFIN is made up of, of ministers from, very, from the 28. Ministrii din cele 28 de state membre și ministrii din orice guvern sau din orice politician trebuie să țină cont de ce se întâmplă în jurul nostru, bineînțeles. Acestea fiind spuse, noi dorim să consolidăm Uniunea Europeană. De aceea, la Consiliul Informal ECOFIN vom discuta Cartea Albă. Acesta va fi unul dintre principalele subiecte discutate și astfel, pe această bază, vom discuta despre modul în care putem să consolidăm Uniunea Europeană și să vedem cum putem aborda problemele reale care apar. Dacă pot răspunde astfel întrebării dumneavoastră. Într-adevăr, există preocupări în rândul electoratului, în întreaga Europa și în afara Europei chiar. Există temeri din cauza migrației, terorismului, sărăciei. Deci doar abordând cu responsabilitate aceste fenomene putem să-i liniștim pe europeni. Dacă nu abordăm aceste subiecte, dar nu prin, un plan B sau plan C, nu doresc să minimizez importanța acestei cărți albe care uh, va fi uh, publicată după reuniunea de la Roma. Eu cred că este rolul nostru la ECOFIN și rolul dumneavoastră în Parlamentul European să găsim răspunsuri la aceste probleme, să reducem sărăcia, să luptăm împotriva terorismului și să vedem cum putem face față fenomenului migratoriu. Și aici ați dori să fac o, o distinție între refugiați și migranții economici. Re, refugiații vin din cauza războaielor, migrația economică se datorează dezechilibrelor între țările bogate și cele sărace și trebuie să reducem aceste dezechilibre. Dacă nu, migrația economică este un adevărat tsunami care va continua pe termen lung. Deci nu veți lucra la un plan B pentru uh, a pregăti posibilitatea ieșirii unei țări din zona euro, da? It's up to the commission to come with that white. Comisiei revine sarcina de a produce această carte albă cu privire la viitorul UE și imaginez și sper atât la Ecofin, sigur despre Parlament nu pot vorbi, dar sper că vom găsi soluții și să vedem în ce fel putem consolida Uniunea Europeană pentru a fi mai uniți ca niciodată. Mulțumim foarte mult, spune președintele. O majoritate covârșitoare a Parlamentului vă împărtășește punctul de vedere. Uh, din partea uh, EPPD, domnul Coburn dorește să ia cuvântul? Da. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumim pentru prezență, domnule ministru. Uh, Malta de multă vreme e asociată cu Marea Britanie și uh, ne face plăcere să vedem uh, un prieten la prezidiu. Dincolo de ce se va întâmpla cu Brexit, sper că veți putea să vă asigurați că ieșirea Marii Britanii se va face uh, lin. Nu ne dorim niciun dezastru la porțile noastre. Uh, nu dorim să provocăm mai multe necazuri decât sunt pentru Uniunea Europeană. Ne deci dorim o asociere pașnică. Și vorbeați de investiții. Nu vrem să punem pe tapet probleme vechi, încercând doar să pompăm bani. Dintr-un punct de vedere libertarian, eu cred că uh, guvernele nu creează locuri de muncă, că afacerile sunt cele care creează locuri de muncă, serviciul public nu are experiența mediului de afaceri și o astfel de opțiune nu e cea bună, ci e probabil o pierdere de bani. M-am mai explicat în această comisie. Anul Juncker și proiectele antrenate ar putea fi de o proveniență dubioasă și ne preocupă faptul că uh, Poate uh, fonduri de pensii ar putea investi și am sperat ca dumneavoastră să priviți îndeaproape ce se întâmplă acolo. Apoi știu că Malta crede în concurența politicilor fiscale. În Europeană. Noi ne-am dorit o Uniune Europeană stabilă cu sisteme de impozitare variabile. Uh, și cred că și Malta e pe aceeași lungime de undă și sper să uh, puteți la Ecofin să susțineți această idee. Pentru că nu putem permite guvernelor să facă ce vor ele. Sper, deci, să puteți injecta o doză bună de capitalism în forurile în care uh, activați în acest moment. Și încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Mulțumesc. Spune domnul Cicluna, Câteva reflexii despre planul Juncker. El este ceea ce este. Practic, o cutie și depinde ce pui în această cutie. Ideea, cred, era aceea de a stimula investiția privată și de aceea am spus că trebuie să monitorizăm îndeaproape acest plan și să ne asigurăm că sunt proiecte de calitate, dacă e vorba tot de investiții publice. Uh, Uh, ca și în trecut, bani care nu au fost cheltuiți, uh, atunci nu obținem mare lucru. E de văzut cât de mult putem obține. Totuși, există și un aspect tehnic. Pe scurt, zona în care e prea riscant pentru sectorul privat să meargă, abia acolo sectorul public are un rol de jucat. Altfel, sunt de acord că trebuie să căutăm investițiile private. Investiția privată înseamnă banii altor oameni. Ei își riscă banii și noi trebuie să ne asigurăm că ei sunt bine cheltuiți. Vorbind de planul Juncker, nu l-aș exclude sau nu l-aș condamna, dar trebuie să uh, profităm la maxim de această posibilitate. Mulțumesc colegului Sani pentru comentariile despre un plan B și sper să aveți un altfel, astfel de plan B dacă vreuna din națiuni se prăbușește, mai ales din zona euro. Un plan B e în interesul tuturor, chiar și a Marii Britanii, chiar dacă noi părăsim uh, Uniunea Europeană. Nu ne dorim, repet, o catastrofă la porțile noastre, ci ne dorim o rezolvare. Mulțumesc, spune președintele. Gunnar Hockmark. Mulțumesc! Așa cum au spus și colegii mei, e o plăcere să vă revedem aici. Mulțumesc pentru prezență. Pornind de la ce ați spus în introducere, și anume cum putem analiza regulile pactului de stabilitate. Eu, dacă mi amintesc corect, una înseamnă să încalci regulile și alta înseamnă să fii flexibil uh, Eh, deci avem reguli până la urmă. Noi legislăm pentru a crea credibilitate, iar eh, apoi, dacă vine Consiliul și spune eh, putem conturna legea, e bine, un astfel de mesaj pe mine mă preocupă pentru că regulile sunt făcute să fie respectate. Uh, recuperarea, relansarea economiei europene este atât de lentă și bazată doar pe politici monetare, încât ea nu va fi sustenabilă pe termen lung. Am văzut că ce am obținut ca și creștere este foarte inegal. În unele state este foarte înaltă, în alte state este uh, foarte scăzută. Deci imaginea agregată uh, ne poate oferi o imagine înșelătoare. Statele membre care au făcut eforturi să stabilizeze economia și să respecte regulile uh, au obținut mai multă creștere și ocupare. Iar acolo unde uh, regulile sunt conturnate sau de-a dreptul încălcate, am văzut că deficitul nu a ajutat, deficitul nu a stimulat creșterea, ci din potrivă au făcut ca lucrurile să se înrăutățească. Iată de ce aș dori să comentați putem accepta uh, o astfel de conturnare a regulilor, uh, președinția Consiliul ce urmărește să implementeze uh, regulile ferm sau să le conturneze? Asta e crucial pentru economia europeană. Uh, prefer să apăs pe butonul control Delete, pentru că voi fi mai limpede intenționez să mă îndrept în niciun caz către o conturnare a regulilor. Eu sunt pentru a menține reputația regulilor și pentru ca aceste reguli să fie respectate. Dacă în viitor cineva trebuie să ia în calcul toate scenariile și să insereze flexibilitatea în aceste scenarii, Însă chiar și această flexibilitate trebuie să intervină în urma unui acord există întotdeauna un, un procent de avut în vedere, dar ținând seama de asta, chiar și așa este foarte, foarte dificil pentru anumite decizii să fie luate la ECOFIN, în special în ce privește pachete, structuri uh, la care ne-am gândit, dar din care am omis anumite instrumente. Există întotdeauna și ramificații politice. ce ar cere o țară ar putea fi o doză de flexibilitate și știm că acest lucru e important, dar poate că nu a fost gândit până la capăt. Atunci când am produs Tupac și Sixpack, la bun început, îmi amintesc, am fi putut, la vremea vreme, să introducem din start o doză de flexibilitate. Nu vorbesc de conturnarea regulilor și cu atât mai puțin de încălcarea lor, dar trebuie să vă spun că aceasta e una din deciziile cele mai dificile atunci când vine vorba de țara aflată într-o stare critică, în special din punctul de vedere al stabilității politice, dar și al stabilității în general. Am avut, sigur, cazuri și nouă ce nu ne place e să vedem, în special, țări mari care primesc un tratament preferențial. Dar e responsabilitatea Comisiei să se asigure că astfel de lucruri nu se întâmplă. Însă, recunosc, e o temă foarte delicată și nu cred că cineva are un răspuns facil pe de o parte, ne dorim menținerea cadrului și când l-am elaborat ne-am bazat pe experiența trecutului și iată, astăzi, în fața aceleași decizii de luat. Și ezităm, ca să spun așa. Atunci, întrebarea mea este cum veți acționa în fața unor astfel de dificultăți. Pot să fiu de acord că uh, lucrurile sunt dificile, dar regulile sunt foarte clare și simple. Președintele, dacă doriți 10 secunde suplimentare pentru a răspunde domnului Hockmark. Trebuie să ne mișcăm în cadrul permis de reguli. Iată răspunsul meu pe scurt. Mulțumim, spune președintele, știm cu toții că Flexibilitatea oferită astăzi e prevăzută de reguli reamintesc, articolul 5 și așa mai departe. Știm toate aceste lucruri. Domnul Alfred Sand. Salut și eu pe domnul ministru aș rămâne în această logică a conturnării încălcării sau actualizării regulilor. Uh, rata mică a investițiilor, atât publice cât și private în UE, e sursa tuturor problemelor. Practic, investițiile uh, private se fac în cârca investițiilor publice. Planul Juncker a încercat să ofere un răspuns la problemă, dar sigur că nu a reușit uh, să o facă. Potrivit uh, regulilor, guvernele trebuie să funcționeze potrivit cheltuielor actuale. Cheltuielile de capital din motive politice, dar nu numai, eh, trebuie să se mențină. Ce crede despre introducerea unei reguli de aur, cum s-a mai spus, care să permită investiții publice nete care să nu fie calculate în rata de deficit? Există o rezistență politică majoră la o astfel de actualizare, dar există oare, din punct de vedere tehnic, o majoră care să permită așa ceva și asta fără a destabiliza criteriile? Care e opinia dumneavoastră? În ce privește privat versus public. Privat înseamnă colectiv și noi ne-am dorit ca... A, acești bani să intervină. Dar vorbim, fie că e vorba de privat sau de public, de investiții de calitate și cred că ar trebui să accentuăm mai mult calitatea investițiilor uh, publice și să ne concentrăm mai puțin pe cantitate. În ce privește regula de aur, ca președinte al ECOFIN, trebuie să reamintesc că există un proces, o structură de urmat și trebuie să cădem de acord în cadrele de care dispunem. Ce cred eu nu contează, ci există o structură complexă prin intermediul care a să fie analizate astfel de propuneri. Însă, orice s-ar întâmpla, nu putem ieși din aceste cadre ca să revin la întrebarea domnului Hockmark. Avem un format uh, asupra căruia suntem de acord și nu putem evita. Din această perspectivă, nu vă dați oare seama că felul în care investițiile și cheltuielile publice sunt făcute acum, investiția de capital este uh, tratată ca și cheltuiala uh, deci orice regulă va determina reducerea investițiilor publice. Ce se întâmplă aici? Constatăm că investițiile publice scad. Cum am mai spus, personal, eu cred că e cu totul altceva. Personal aș putea fi de acord, dar Uh, guvernele naționale și parlamentele naționale sunt cele care își discută bugetele. Fiecare, potrivit regulilor noastre, pentru moment, analizăm ce s-a întâmplat în trecut și la Ecofin, bunoară la Amsterdam, <clears throat> discutam dacă regula trebuie să se schimbe. În loc de o regulă de deficit, să fie o regulă referitoare la cheltuieli. Deci nimic nu ne împiedică să uh, analizăm alte tipuri de reguli în același cadru. Nu e opinia mea personală, dar există spațiu de manevră pentru a revizui aceste reguli, pentru că deocamdată ele se referă la datorie și deficit. Însă când le vom reanaliza, nimic nu ne împiedică să luăm în calcul și o eventuală propunere precum cea făcută de dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Tehnic, există și o regulă referitoare la investiții, dar ea este foarte limitată. Dar ea există. Werner Langen. Uh, vielen Dank. Uh. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru că, în calitate de ministru de Finanțe al Maltei. Sunteți pregătiți să lucrați îndeaproape și cu Parlamentul European. Am, mă voi referi la două puncte. În primul rând, guvernul maltez dorise să facă publice contractele fiscale pe anul trecut, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Și aș dori să vă întreb ce intenționați să faceți pe parcursul președinției pentru a combate invaziunea fiscală. Ieri am avut o audiere în Comisia PANA, în cazul cu care uh, unul din profesorii invitați a spus că arta mediatorilor, intermediarilor, este de a contribui la evitarea, uh, la nerespectarea literei uh, legii, fără a încălca în același timp spiritul uh, legii. Um, ați, uh, ați refuzat, ați refuzat să, par, să participați la o... nu ați dat cursul unei invitații uh, adresată de Comisia PANA pentru că a spus că invitația respectivă nu fusese uh, suficient de uh, precis formulată și că aveți nevoie de mai mult timp pentru a vă pregăti. Drept urmare, aș dori să vă întreb uh, ce veți face în calitate de președinte al Consiliului ECOFIN pentru a permite o mai bună colaborare în domeniul uh, fiscal? Uh, veți uh, permite un acces nelimitat la toate aceste documente sau veți, recun- veți avea aceeași atitudine ca cea a Luxemburgului pentru a nu colabora suficient de extins cu Parlamentul European? Eu sper că veți colabora mai strâns cu Parlamentul European pentru că știu că nu sunteți afectat de acest scandal și ar fi deosebit de important ca președinția Consiliului să sporească presiunea asupra celorlalți membri ai Consiliului, astfel încât să nu ne facem de rușine în fața opiniei publice. Mulțumesc! O să încep cu aspectul legat de Malta, cu deciziile fiscale. Comisia Europeană a cerut uh, deciziile fiscale din partea tuturor statelor membre și Malta a răspuns că nu există un sistem de decizii uh, fiscale. Sistemul este egal pentru toată lumea, nu se fac discriminări pozitive sau negative față de unii sau față de alții. Spre deosebire de alte sisteme fiscale, noi nu ne bazăm pe uh, decizii fiscale luate de autorități. Și revenind la ECOFIN, după cum știți, taxarea ține de competențele statelor membre. Deci nu este vorba doar de competențele ECOFIN, ci și de competențele fiecărui stat membru în parte. Și în momentul în care uh, Comisia PANA cere unui stat anume să coopereze cu Comisia de Anchetă, guvernul uh, poate să răspundă invitației respective într-un fel sau altul. În cazul nostru am ales să mergem mai departe. Veți vizita uh, Malta, uh, membrii ai guvernului, chiar și eu personal voi coopera cu Comisia uh, PANA și vă voi întâmpina cu toată plăcerea mm, în momentul în care veți vizita Malta. Cu toate acestea, sper, sper că nu, uh, nu, mă, nu mă înșel, însă nu cred că discutasem despre uh, Uh, această chestiune de a preda uh, anumite documente. Uh, rămăsese la latitudinea guvernelor să decidă dacă doresc să coopereze sau nu și fiecare guvern își asumă responsabilitățile pentru propriile acțiuni în momentul în care decid să trimită sau să nu trimită documentele cerute de Comisia PANA. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt, mai aveți puțin timp. Vă mulțumesc, domnule ministru. Nu doresc să pun sub semnul întrebării disponibilitatea dumneavoastră de a colabora, însă din procesul uh, verbal reiese că că spre deosebire de majoritatea, de, de poziția majoritară din uh, Consiliu, uh, răspunsul dumneavoastră a fost unul uh, diferit și responsabilitatea dumneavoastră de, în calitatea de președinte al ECOFIN este de a garanta o mai bună colaborare între toate statele uh, membre. Până acum am primit foarte puține documente, de fapt nu prea am primit deloc uh, documentele pe care le-am cerut și va trebui să extindem mandatul acestei comisii dacă nu vom avea acces la documentele uh, necesare. Vă mulțumesc, am notat acest lucru. Mulțumesc, Udo Bulman. Domnule președinte, bun venit și din partea mea. Mă bucur că sunteți alături de noi. Am două întrebări rapide. Ați menționat disputele interne privind politica fiscală din Consiliu. Oare de ce nu ar, am putea să facem următorul exercițiu? În mod evident, Comisia Europeană susține folosirea unui instrument de analizare a poziției agregate fiscale în zona euro și aș dori să vă întreb de ce nu evaluăm costurile nerecurgerii la acest uh, instrument și care ar fi implicațiile pentru piața internă, și pentru Uniunea Economică și Monetară. Pentru că în urma unui asemenea exercițiu am putea purta o discuție mai rațională. Și în al doilea rând, mă bucură faptul că v-ați referit la Fondul European de Investiții Strategice, nu doar din domeniul, din punctul de vedere al domeniului său de aplicare, dar și din punctul de vedere al uh, migrației economice um, din uh, sud înspre nord, uh, Joseph Muscat, de asemenea, s-a referit la acest subiect în uh, plenară și mi se pare că Malta are o atitudine foarte responsabilă din acest punct de vedere și, în calitate de coraportor pe acest subiect, aș dori să vă spun că putem uh, detecta o autodeterminare uh, um, tehnocratică în cadrul Băncii Europene de Investiții. Pentru că trebuie să ne întrebăm cine mai uh, controlează întreaga mașinărie și nu Parlamentul European este în control, ci statele membre. Și aș dori să vă întreb dacă nu este posibil să uh, vă invitați colegii să monitorizeze mai îndeaproape Banca Europeană de Investiții din punctul de vedere al punerii în aplicare a Fondului European de Investiții Strategice, a garantării faptului că acest uh, fond contribuie la atingerea obiectivelor pe care ni le dorim din partea sa și v-aș cere uh, să monitorizați uh, existența acestui exercițiu comun uh, între Parlament și Consiliu de garantare a atingerii acestor obiective. Yeah. Well, I'm being informed that we have uh... Da, tocmai am fost informat că avem un dialog mac- uh, macroeconomic și în legătură cu poziția uh, fiscală. Uh, acest subiect este pe ordinea de zi a acestui dialog macroeconomic. Diferite guverne au fost uh, iritate de faptul că Comisia uh, amintise extinderea poziției fiscale, nu că s-ar, pentru că s-ar împotrivi uh, unei asemenea abordări, însă consideră că ține de competențele lor naționale. Drept urmare, cred că trebuie să convenim asupra acestei poziții și pentru a evita anumite surprize. Cred că este un domeniu încă neclar și ar trebui să înregistrăm progrese în acest domeniu și până la urmă obiectivul pe care îl avem este uh, coordonarea. Însă trebuie să convenim cum ajungem să atingem acest obiectiv. În legătură cu Banca Europeană de Investiții, dacă nu mă înșel, Banca Europeană de Investiții participă în mod regulat la reuniunile ECOFIN De asemenea, acum sunt destul de deschiși și din câte știu eu, punctele la care v-ați referit dumneavoastră nu au fost amintite în uh, trecut în discuțiile dintre statele membre. Există o, cooperare între statele membre și Banca Europeană de Investiții și poate ați putea să uh, clarificați puțin întrebarea. Da, uh, cine este uh, cine face parte din partea statelor membre din Consiliul de Administrație al Băncii Europene de Investiții? Statele membre sunt responsabile până la urmă de politicile Băncii Europene de Investiții și dacă bugetul european oferă o garanție acestei bănci pentru a extinde um, calitatea și cantitatea acestor uh, investiții făcute în Uniunea Europeană, atunci ne putem uh, uh, și dacă uh, activitățile operative, operaționale normale ale acestei bănci sunt reduse, atunci avem o problemă și statele membre trebuie să se ocupe de această, de această problemă. Pentru că nu putem lucra cu uh, un, un instrument care nu este bine monitorizat, pentru că altfel se ajunge la rezultate contraproductive, uh, contrare obiectivelor uh, uh, legislației europene. Poate o să vă dezamăgesc astăzi, mi-am notat remarca dumneavoastră și o să o tratez cu toată seriozitatea. Mulțumesc, domnul Caza. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i spun bun venit domnului Cicluna. Discutăm foarte mult despre legislația de combatere a spălării uh, banilor. Noastră sunteți uh, responsabil pentru unitatea um, uh, de investigații financiare din Malta și fostul director al acestui, acestei unități și-a dat demisia după um, apariția raportului redactat în urma scandalului Panama. Aș dori să vă întreb când veți uh, realege, veți numi un nou director. Uh, uh, Transparency International s-a referit la poziția proastă a Maltei din punctul de vedere al transparenței și aș dori să știu care este reacția dumneavoastră la, la această situație. Unitatea de uh, investigații financiare este reglementată de cadrul Uh, de un cadru precis legislativ, la fel cum se întâmplă cu autoritățile polițienești. Este autoritate independentă, autonomă și uh, se precizează prin lege care sunt informațiile care pot fi făcute publice și care nu. Nu pot fi făcute publice informații privind cazuri in, uh, individuale. Um, directorul executiv la care uh, ați făcut uh, trimitere a publicat, a redactat un raport în termeni generali, însă niciodată nu am uh, discutat cazuri specifice, niciodată nu mi-a trimis un raport individual și uh, dacă ar fi făcut acest lucru ar fi fost ilegal, acum și în trecut. Președintele acestei instituții din, din uh, Malta este pro, procurorul general al Maltei. Directorul adjunct vine din partea autorității Um, fiscale din Malta și calificările dumnealui sunt de așa natură încât a fost uh, numit de uh, instituții europeană pentru a se ocupa de uh, uh, situația din alte uh, state europene. Deci, uh, domnul dr. Bartel, care este directorul ajunct, este o persoană înalt calificată, uh, lângă, pe lângă dumnealui există și alte persoane din partea uh, autorităților polițienești care fac parte din Consiliul de uh, Administrație al acestei unități de investigații financiare și am fost informat că se că interviul pentru a găsi o persoană pentru Postul de director al acestei unități a fost unul foarte lung. A fost aleasă o persoană pentru a ocupa acest post și în curând persoana respectivă va fi numită de instituția respectivă. Însă, repet, nu mi-au fost, nu mi-a fost trimis niciun raport în legătură cu vreun caz specific. Acest lucru ar fi fost de altfel ilegal. Este autoritatea autonomă care a acceptat să se întâlnească cu mine, să-mi explice care este poziția și, după cum am spus deja, anu- raportul anual care este publicat în fiecare, în fiecare an, foarte detaliat și foarte clar în legătură cu statele membre în care au avut schimb de, de informații, Regatul Unit în 35 de cazuri, Italia 45 de cazuri, Franța 10 cazuri, um, Elveția și așa mai departe, care sunt autoritățile altor state membre cu care co- uh, cooperează. Deci este o instituție foarte serioasă și, după cum a spus și domnul Caza, este o situație uh, nefericită, um, demisia uh, domnului respectiv. Însă oricum va fi înlocuit de altcineva. Și dacă vă referiți la cum funcționează instituția respectivă, vă rog să uh, plecați de la rapoartele anuale publicate de instituția respectivă la, da, să vă, în rapoartele respective găsiți toate detaliile uh, relevante care țin de activitatea acestei instituții. Deci vă rog să examinați toate aceste uh, informații. Domnule președinte, toată lumea a avut ocazia să adreseze două întrebări. Uh, nu, nu mi s-a răspuns la întrebare și cred că este singura persoană din lume care consideră că domnul Miții nu ar fi uh, nu ar fi vinovat. Și în legătură cu uh, organizația Transparency International, care a afirmat de dimineață că Malta este una din cele mai corupte țări uh, membre a Uniunii Europene. Mulțumesc, Analiza Dodds. Mulțumesc, îmi cer scuze, nu am fost prezent la toată audierea, dar v-am urmărit prin web streaming. Am două întrebări în legătură cu capacitatea dumneavoastră de președinte a Consiliului. Mai întâi, în legătură cu directiva pentru lupta împotriva spălării de bani, a patra directivă, um, am uh, ascultat cu atenție ce a spus și anume că doriți să faceți din acest text un succes al Consiliului. Uh, doriți să acoperiți firmele, dar și trusturile um, și să, să recâștigați încrederea în mediul de afaceri nu credeți uh, că formularea textelor directive este prea restrictivă? Un uh, raport al Băncii Mondiale din 2011 spune că rare ori um, recuperarea activelor uh, este o prioritate în urma acestor anchete. În legătură cu Brexitul ați spus că doriți uh, să abordăm uh, subiectul uh, în mod metodic. Într-adevăr, e nevoie chiar în țara mea de o găleată de apă rece ca lumea să se liniștească pentru că se face mult rău economiei britanice și economiei europene. În ceea ce privește Uniunea Economică și Monetară, avem anumite probleme. Nu avem un sistem uh, flexibil, funcționar de echivalențe, de exemplu, pentru securitizare. Credeți că o abordare gen omnibus este necesară pentru echivalență în viitor? Voi începe cu prima întrebare. atunci când se face o evaluare de către diferite organisme, femei și așa mai departe, odată la 5 ani în Malta, și cred că a doua jumătate a anului se va face o evaluare atentă a întregului sistem financiar din Malta, așa cum se face și în alte țări. Autoritățile de poliție sau uh, cele fiscale, întrebarea este dacă vor avea acces uh, la beneficiarul final și uh, se asigură această posibilitate. Deci chiar dacă aceste informații nu sunt cunoscute de public, pentru că prin natura lor sunt secrete, aceste operațiuni, trebuie să spunem lucrurile așa cum sunt, important este ca ele să nu fie ascunse autorităților care trebuie să controleze autoritățile uh, de impozitare, autoritățile din lupta împotriva scării de bani și autoritățile și poliția. Și vă asigur că uh, avem legislația necesară pentru a permite acest acces al autorităților. Dacă sunt publice sau nu, asta e altceva important. Deci, pe de o parte se pune problema accesibilității pentru autorități și, pe de altă parte, problema pentru public sau mass media. Atât, nu, mă, nu voi intra mai mult în detalii în legătură cu acest subiect. Da, de exemplu, lista din dosarul Panama a fost publicată și autoritățile noastre naționale au început să lucreze pe baza datelor disponibile. N-au primit uh, nici de la Organizația Internațională, nici de la autoritățile din Panama mai multe informații. Deci important este accesul la informații, schimbul de informații. De aceea Malta va fi semnatară uh, a tratatului de la Berlin privind uh, schimbul de informații cu alte jurisdicții și de aceea vom coopera cu OJDE-ul, pentru că uh, este un fenomen global. Încet, încet, toată lumea trebuie să participe, nu doar statele Uniunii Europene trebuie să fie de acord între ele în principiu. Dorim ca și alte state să coopereze. De aceea rolul OCDE-ului este atât de important. Uh, în legătură cu Brexitul, cred că mi-am prezentat punctul de vedere. Bineînțeles, cred că ambele părți vor avea de suferit în urma Brexitului. Pe de, al, pe de o parte există o ofertă de servicii și pe de altă parte o cerere de servicii. E ca o stradă cu uh, două sensuri și care va fi blocată. Deci va apărea evident o fragmentare și așa mai departe, dar nu doresc să speculez mai mult asupra condițiilor acordului de ieșire din Uniunea Europeană. Oricum, ce e important pentru ambele părți este modul în care abordează aceste negocieri pentru a ajunge la un rezultat acceptabil pentru ambele părți. Am o voi opri aici cu comentariile legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc. Din păcate, nu putem uh, să acceptăm întrebări la Cash pentru că nu mai avem timp. Doresc să mulțumesc foarte mult uh, domnului uh, ministru, președintelui Consiliului Ecofin și Cicluna. Mulțumesc pentru acest schimb de opinii uh, foarte bun și interesant. Vă urez mult succes pentru președinția dumneavoastră și doresc să, asigur, să vă asigur de cooperarea noastră în domeniul nostru de competență. și contăm pe dumneavoastră, pe angajamentul dumneavoastră de a avansa și dosarul privind impozitarea. Mulțumesc! Okay, colleagues, we move to point Dragi colegi, trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. E vorba de funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul. Este un aviz. Comisia competentă pe fond este IMCO. Raportor este Doru Claudian Frunzulică. Și avem astăzi discutarea proiectului de aviz. Raportorul are cuvântul. Vă rog, aveți 5 minute la dispoziție. Uh, thank you very much. Mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi, mai întâi aș dori să subliniez faptul că chiar dacă Francizele joacă un rol foarte important în finalizarea pieței unice și mai ales în domeniul comerțului cu amănuntul. Acesta nu reușește să-și atingă potențialul în Uniunea Europeană din cauza unei proaste pune în aplicare a regulamentului. Lipsa de omogeneitate în pune în aplicare a regulamentului Comisiei 330 din 2010 în diferitele state membre face ca acesta să nu fie eficient în aviz subliniez nevoia de a revizui dispozițiile de aplicare a regulamentului uh, de către statele membre. Pune în aplicare regulamentului în statele membre trebuie să fie modificată în mod proporțional pentru a-și atinge mai, în mod mai eficient obiectivele. Trebuie să definim mai bine cadrul normativ al contractelor de franciză pentru a asigura o bună reprezentare a părților uh, în mod uh, echitabil și independent. Trebuie să se revizuiască acest regulament și pentru a face acest lucru trebuie să evaluăm impactul strategiei orizontale asupra uh, funcționării francizelor. Trebuie să evaluăm efectele negative și proporționalitatea restricțiilor verticale autorizate. Trebuie să strângem informații comerciale privind noile tendințe, mai ales în ceea ce privește comerțul electronic și să și adaptarea la digitalizarea economiei. În avizul meu menționez de asemenea că pentru a simplifica procesul de colecte de date privind piața, un model de declarații ar trebui creat o analiză a diferențelor între piețele din statele membre poate fi realizată pe baza uh, unor date strânse privind falimentele, dar e nevoie de o cooperare transfrontalieră între organismele naționale de resort pentru a face acest lucru. După părerea mea, este important de asemenea să ne asigurăm uh, că recuperarea ajutorilor de stat oferite uh, ilegal sub formă de avantaje fiscale pentru francize trebuie abordate în mod ferm uh, și trebuie să se uh, acționeze în urma anchetelor în curs. În încheiere doresc să-mi exprim speranța și încrederea că se va face o modificare a acestui regulament înainte de sfârșitul 2018 și că Parlamentul European va participa în mod activ la adoptarea regulamentelor și directivelor uh, privind francizele. Subiectul este unul destul de important pentru economia socială de piață. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumim foarte mult raportorului. Acum, din partea PP, Ildico Galpelț. Mulțumesc, domnule președinte. Önnek és első alelnök úrnak is gratulálni a megválasztása alkalmából, és a... Întâi de toate, aș dori să vă felicit pe dumneavoastră și vicepreședintele ales pentru prelungirea mandatului și vă urez mult succes. Domnule Frunzulică, aș dori să vă mulțumesc pentru acest text. Eu cred că acesta conține propuneri foarte interesante și raportorul a identificat foarte exact problemele care se pun. În manieră generală, sunt de acord cu această propunere. Propunerea e una solidă și, sigur, am să introduc câteva amendamente, dar care se vor integra foarte bine în cooperarea pe care o avem cu domnul raportor. Oricum, trebuie să îndepărtăm obstacolele care împiedică buna funcționare a pieței unice, însă, bineînțeles, există și reguli pe care trebuie să le respectăm cu toții, așa cum tocmai a spus-o și domnul președinte. Comisia IMCO e competentă pe fond pentru acest dosar și cred că este important să ne concentrăm pe domeniile ce țin de competența noastră. Mă gândesc în special la uh, dreptul la concurență. Domnul Frunzulică se ocupă în special de practicile comerciale ilicite și pot să spun că nu sunt suficiente reguli în uh, acest domeniu, nu există un cadru juridic suficient care să permită tratarea tuturor acestor probleme. Uh, și e bine, deci, că propunerea uh, abordează tocmai această temă. Cred că suntem cu toții de acord uh, atunci când spunem că e nevoie de un cadru global și de coordonare la nivelul Uniunii Europene. Uh, sau, dacă sunt necesare, poate dispoziții juridice mai precise în materie. În ce privește practicile ilicite, încă multe lucruri trebuie rezolvate, deoarece, așa cum uh, arată și textul, practicile comerciale ilicite se dezvoltă, din păcate, tot mai mult. Îndeosebi în ce privește tranzacțiile de tip B2B. Iar uh, aici trebuie luate măsuri și voi introduce o serie de amendamente în acest sens. Consider că noi trebuie să facem mai limpede situația juridică, iar cooperarea, sunt convinsă, va fi una excelentă și sunt cât se poate de acord, inclusiv cu structura raportului. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune președintele. Domnul Josoc nu este prezent. Altcineva din partea de CR? Nu. Domnul Urban Crespo? Nu. Altcineva din partea altor grupuri politice? Dacă nu, îi dăm din nou cuvântul raportorului. Um, thank you very much. Um, I'm sorry that other colleagues Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că alți colegi nu sunt prezenți și mulțumesc foarte mult colegei din Ungaria. Întotdeauna apreciez intervențiile dumneai și e limpede că vom uh, coopera, iar uh, sarcina noastră e aceea de a contribui la schimbarea regulilor, ținând seama de faptul că Francizarea trebuie amendată până în 2018, până la sfârșitul lui 2018. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Calendarul 8 februarie, termenul de depunere amendamentelor, 9 martie, analizarea amendamentelor, un vot la Econ pe 27 martie și pe 25 aprilie Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Modificarea regulamentului 99 pe 2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 prin prelungirea acestuia pe perioada 2018-2020. Eu sunt raportor în numele biroului. Uh, volumul de date statistice sporește și acum știți cu toții, acestea sunt produse și diseminate potrivit unor principii civice și aduc deci o valoare adăugată pentru utilizatori, comparativ cu alte surse de informare. În septembrie anul trecut, Comisia Europeană a adoptat o propunere amendând regulamentul 99 per 2013 în ce privește programul statistic 2013-2017, prelungindu-l pe perioada 2018-2020. Eu recunosc că Sistemele statistice naționale au făcut eforturi semnificative de a-și moderniza uh, producția uh, de statistici. Uh, cu toate acestea, încă persistă lacune pentru ca noile statistici să poată susține noile politici în special pe prioritățile politice ale Comisiei în general. Salut propunerea Comisiei care abordează multe din aceste probleme pentru a răspunde unei nevoi tot mai mari pentru statistici pentru a le elabora mai repede. Uh, amendamentele introduse încearcă să amelioreze propunerea. Există patru uh, arii specifice. 1. Ținând seama de migranți și refugiați, e vorba de a reanaliza uh, marja de contingență. Doi, o metodologie uh, pentru echilibrul de gen. Trei, o, un temei juridic pentru statistici sociale și infra, infrastructura comună. Patru, încurajarea dezvoltării de indicatori pentru ocupare. Uh, făcând distinția nu doar între part-time și uh, full-time, ci și contracte permanente, respectiv temporare. Apoi, programele statistice trebuie să țină seama de consecințele uh, ieșirii unui stat membru din Uniunea Europeană. Apoi, comparabilitatea datelor cu țările vecine e foarte importantă uh, și, nu în ultimul rând, am introdus amendamente pentru a solicita un raport interim care trebuie să ne pagină până în 13 iunie 2019 și un raport final detaliat care să arată uh, uh, europenizarea și uh, bugetarea acestui program. Și Consiliul pare să fie de acord cu această abordare pe care o propun aici și aștept sigur cu interes comentariile uh, voastre și, de asemenea, alte amendamente. Primul vorbitor din partea PP, în numele domnului Matu. domnul Carlos Iturgais. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele domnului Mato, care se scuză pentru absența de astăzi din pricina altor obligații în alte comisii parlamentare care se derulează paralel. Doresc să mulțumesc raportorului pentru efortul depus și pentru amendamentele deja prezentate, care toate merg în direcția cea bună. Comisia Europeană a prezentat trei priorități care permit un răspuns mai adecvat și mai rapid la cererea crescândă de statistici, potrivit politicilor europene. Statisticile trebuie să fie de înaltă calitate și comparabile în ce privește economia, societatea, dar și mediul. La nivel național e nevoie de prelungirea uh, perioadei programului statistic pentru 2018-2020, ținând seama de câteva obiective principale o informație de calitate, un răspuns mai rapid la diferitele nevoi în statistici ale UE și ameliorarea productivității sistemului statistic european, garantând astfel prezența sa și rolul sa la nivel mondial. Domnul Mato mi-a mai spus că e la dispoziția domnului președinte pentru a garanta respectarea acestor obiective fixate de comisie. Mulțumim foarte mult. Din partea CR nu văd pe nimeni. Nici Alden nu e reprezentat pentru GUE. Domnul Viegas, vă rog. Bună ziua! Mulțumesc și pe scurt. În general, suntem de acord cu conținutul raportului. Credem că statisticile sunt un instrument esențial pentru a înțelege dacă politicile noastre sunt corecte. Deci este important ca statisticile să fie de bună calitate. Ca atare suntem de acord cu conținutul raportului. Credem că este foarte important să nuanțăm anumite aspecte ce țin de aspectele sociale și de ocupare. Ca atare, trebuie vorbit de contracte permanente versus contracte temporare, nuanțate ca atare în statistici. În multe țări există diferențe salariale majore între bărbați și femei. Deci tot ce ține temele de gen sau de migrație Uh, toate sunt foarte importante și toate se bazează pe statistici. Și cred că mai putem deschide și un alt front, o altă serie de teme care sunt pe agenda politică și anume statisticile ce țin de impozitare, indicatori care ne-ar putea ajuta să înțelegem nivelul evaziunii fiscale. Numărul de companii implicate, Și, din fericire, avem câțiva indicatori compoziți care ne permit să producem statistici fiabile și care ne permit să înțelegem situația din fiecare țară. Dar eu nu știu cum vom putea introduce aceste propuneri ca amendamente. În orice caz, vreau să transmit un semnal pozitiv al raportului tratare. Domnul Urtasun, acum din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. În numele lui Sven Gigol, care este raportorul nostru din umbră, vreau să mulțumesc domnului raportor pentru uh, proiectul de text și avem câteva puncte specifice care țin special de egalitate, uh, de calitatea user-friendly a statisticilor elemente care încă nu au fost abordate de autorități. Uh, salutăm uh, importanța care se acordă statisticilor sociale, uh, ce privește fluxurile migratorii, dar și egalitatea de gen, precum și agenda de dezvoltare durabilă. Programul statistic european la care s-a angajat Eurostat se bazează pe măsuri care să includă activitățile socioeconomice. Totuși, pași importanți pentru a implementa acest punct încă lipsesc și mai mult decât atât Eurostat uh, e în urmă comparativ cu uh, statisticile ONU. Uh, Statul Eurostat arată că strategia 2020 suferă încă de Uh, o lipsă acută de date bunoare, ultimele date, începește ce emisiile de gaze cu efect de seră, uh, rata uh, energiilor regenerabile în consum, energia primară consumată și cea finală se referă la anul 2014, în ciuda schimburilor de opinii cu reprezentanții Eurostat pentru a ameliora accesul la date statistice, încă Uh, accesul la informații este foarte dificil, în special pentru cetățenii obișnuiți. Parlamentul European a pus în rezervă o parte a bugetului Eurostat la recomandarea versilor uh, și asta până când Eurostat va ameliora disponibilitatea datelor. Așa cum arată programul. Pentru a contribui la un efort mai mare al Eurostat, vom introduce amendamente ca atare și mulțumesc din nou raportorului pentru propunerea sa. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. NF sau FDD, vorbitori? Nu. Atunci doresc să mulțumesc raportorilor din număr pentru atitudinea și contribuția constructivă și sunt încrezător că vom coopera cât se poate de bine, oferind un text solid pentru a intra și încheia rapid trialogul respectiv. Termenul de depunere a amendamentelor este 8 februarie la prânz. Amendamentele vor fi analizate pe 9 martie, vot la ECON 27 martie, vot în plenară iunie 2017. Dar intenția mea este să începem trialogul imediat după aceasta. Atunci încheiem și acest punct și trecem la votare. Cred că încă se distribuie lista de vot în grupurile politice. Poate că ne putem permite câteva minute, două, nu mai mult, două minuțele de pauză. Yeah, yeah, exactly. But... Timpul de vot a fost indicat corect, 11 și 10. Dar haideți să așteptăm chiar două minute pentru ca toate listele de vot să fie distribuite. Excuse me, Chairman, are you thinking of having the votes today? Ce scuze, domnule președinte, credeți că vom putea vota astăzi? Pentru că unii dintre noi avem și alte obligații și ar fi trebuit să începem la ora 11 cu votul. Dear colleagues, we can... Dragi colegi, putem trece la vot. V-aș ruga în primul rând să verificăm dacă funcționează sistemul de vot. Vă rog, vă rog să luați loc pentru a verifica. S-a deschis votul. Colegi, please vote. Rog toată lumea să voteze. Can I have closer? I would like to see it. Still some six colleagues have put card, but they are not voting. Șase colegi au introdus cartoarele de vot, dar încă nu au votat, deci vă rog să votați cu toții pentru a testa sistemul. Un coleg mai trebuie să voteze, vă rog. Este o decizie liberă, însă vă încurajez să votați. Foarte bine. Trecem la primul vot. Este vorba de prospect. Am încheiat cu succes uh, trialogul și aș dori să îl felicit pe raportor, pe domnul Iezec. O să vă dau foarte pe scurt cuvântul dacă doriți să uh, interveniți. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să-i mulțumesc predecesorului meu, lui Filip de Bacher, care a început acest proces în Parlamentul European. Să mulțumesc raportorilor din umbră pentru, că, pentru atitudinea lor foarte utilă și constructivă care ne-a permis să obținem un text foarte bun care reduce costurile finanțării și permite companiilor să, să aibă un acces mult mai uh, ușor la noi modalități de finanțare. Deci mulțumesc tuturor și președintelui secretariatului comisiei noastre. Mulțumesc tuturor. Mulțumesc, s-a deschis votul. Technical problems. We start again. Au existat niște probleme tehnice, deci reluăm votul. S-a redeschis votul. S-a închis votul, 44 de voturi pentru, 8 împotrivă, 5 abțineri, felicitări. Trecem acum la raportul lui Filip Lambert, cu un titlu foarte lung, uh, nu o să-l citesc acum. și votăm în bloc amendamentele 10 și 11. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se resping. Amendamentul de compromis A. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul B cu un amendament oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Deci votăm uh, compromisul fără amendamentul oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C cu un amendament oral. Da. Mă opun amendamentului oral. Avem nevoie de patru mâini ridicate, da? Deci, supunem la vot compromisul C fără amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 a fost uh, retras. Amendamentul 55 este inadmisibil. Deci, compromisul de acum, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 60, cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul E, până la cuvântul din articolul 2, pentru că ultima parte ține de competența Comisiei IMCO în temeiul acordului comun. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Și acum amendamentul oral, articolul 10, aliniatul 1 din partea raportorului. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul F acum, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul G, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul H, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 IMCO pentru, împotrivă. Cred că a fost respins, însă haideți să verificăm amendamentul 4 IMCO. S-a închis votul. A fost respins. IMCO 5. Acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 21. Cine este pentru împotriva abțineri se uh, respinge. IMCO 7 acum pentru împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru împotriva abțineri se respinge. IMCO 8 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 8 de la Comisia INCO. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23 acum nu este caduc, îmi cer scuze. Amendamentul 24 atunci, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Verificăm. Nu, am greșit eu, a fost respins. Făcusem o greșeală, să se respins în mod clar. Amendamentul 25, pentru, împotriva, abțineri, Verificăm amendamentul 25. S-a deschis votul. Se adoptă, la diferență de două, două, două voturi, IMCO nu este compatibil, deci îl supunem la vot. Pentru împotriva țineri se adoptă compromisul I. Pentru împotriva țineri se adoptă compromisul J. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Încă 12 pentru împotriva. Verificăm uh, amendamentul IMCO 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31 acum. Cine este pentru? Împotriva? Nu, lumea nu a ridicat mâna, îmi cer scuze, trebuie să verificăm, s-a deschis votul. Doi colegi mai trebuie să voteze. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 32. Acum, cine este pentru? Împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 6, să le votăm în bloc. 6, 7, 8 și 9. Cine este pentru, împotriva abțineri, respinse. Apel prin apel nominal pe marginea textului în s-a modificată să deschis votul. S-a închis votul. 50 de voturi pentru, 2 împotriva, 5 abțineri. Vot prin apel nominal pe marginea rezoluției legislative s-a deschis votul. S-a închis votul. 49 de voturi pentru, 5 abțineri și acum vot uh, electronic pe marginea deciziei de a demara negocierile cu Consiliul. S-a deschis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. mandatul a fost uh, adoptat, inclusiv compoziția echipei de negociere. Președinte, în să fac parte președintele, raportorul, co-raportorii, um, raportorii din umbră și știți că există o nouă procedură în, în, în regulamentul de procedură, deci decizia de a începe negocierile va fi anunțată la începutul sesiunii parțiale după acest vot și după acest anunț făcut în Parlament, um, membrii um, care reprezintă cel puțin o zecime din membrii Comisiei vor cere supunerea la vot acestei decizii. În acest caz, uh, se va vota pe parcursul uh, sesiunii respective. Dacă nu, în temeiul votului din Comisie vor fi începute negocierile cu, comi- cu Consiliul. Și acum trecem la proiectul de raport al Danutei Hübner privind Uniunea Bancară, amendamentul 87. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Amendamentele 88 și 88 este identic cu 87 sau? sunt identice, se referă la alineate diferite. Deci 88 și 110 împreună, cine este pentru, împotriva, abținerii. Cred că au fost respinse, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul, respinsă. Compromis, nu, îmi cer scuze, amendamentul 89. Cine este pentru, împotriva, țineri? respins. Compromisul A. Pentru, împotriva, țineri se adoptă. Amendamentul 105. Pentru, împotriva, țineri? respins. Amendamentul 111. Pentru, împotriva, țineri se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotriva, țineri se adoptă. Amendamentul 115. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 116. Pentru. împotrivă, Cred că a fost respins, însă haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, a fost respins. Amendamentul 117. Acum, pentru împotriva abțineri, respins. Urmează acum, vă atrag atenția asupra faptului că supun la vot în primul rând compromisul C. Deci compromisul C, cine stă pentru, împotriva țineri, se adoptă. Compromisul C, pentru, împotriva țineri, se adoptă. Amendamentul 150 pentru împotriva țineri, se adoptă. 151 pentru împotriva țineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva, abținere se adoptă. Compromisul F pentru, împotriva, abținere se adoptă. Amendamentul 168 pentru, împotriva, abținere se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 174 pentru, împotriva, Haideți să verificăm amendamentul 174. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 182 pentru, împotriva abținării se adoptă. 183 pentru, împotrivă, Verificăm amendamentul 183. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins 184 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 185 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul H pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 138 pentru, împotriva abțineri, respins. 195 pentru împotriva abțineri se adoptă, 197 pentru împotriva abțineri respins, compromisul J pentru deci compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum supun la vot amendamentul oral uh, legat de alineatul 7AA din partea verzilor. Cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 305 pentru împotriva abțineri respins. 432 pentru împotriva abțineri respins. Respins. 357 pentru împotriva abțineri respins. 169 pentru împotriva Cred că a fost respins, însă haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, de fapt. Amendamentul 212 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 213 pentru, împotriva, abțineri, respins. 214 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul J A pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 246 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 220 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 221 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 244 pentru, împotriva abțineri respins. Amendamentul oral din partea versilor la alineatul 8A pentru, împotriva abțineri. Cred că a fost adoptat, însă haideți să verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul M. Cine-i pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 235 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 236 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 237 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 264 pentru, împotriva abțineri se respinge, 241 pentru, împotriva. Verificăm. Vot electronic de verificare pentru amendamentul 241. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 247 pentru. Împotrivă. Verificăm și votul pentru 247. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 254. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 248. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul MA. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul MB. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral din partea verzilor la aliniatul 9C. cine pentru? Împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Cu o diferență de un vot. Amendamentul 253 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 258 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 265 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 267 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 269 pentru, împotriva, verificăm. S-a deschis votul de verificare pentru amendamentul 269. Vote is closed. S-a închis votul se adoptă. 270 pentru, împotriva abțineri se respinge. 272 pentru, împotriva. Verificăm. 272 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 273 pentru, împotriva abțineri se respinge. 274 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum Votăm mai întâi compromisul N, ca și data trecută, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 276 pentru împotriva abțineri se respinge. 286 pentru împotriva abțineri se respinge. 289 pentru împotriva abțineri se adoptă. 288 și 240 pentru împotriva abțineri se adoptă. 307 pentru... Nu, devine caduc. 275 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 291 pentru, împotriva abțineri se respinge. 292 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul O pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendament oral din partea verzilor la liniatul 12A pentru, Împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 311 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 312 pentru. Împotriva abțineri se respinge.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 Amendamentele 332 și 333, cine pentru, împotriva, abțineri, se resping. Textul inițial, pentru, împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. Still three colleagues to vote. Trebuie să mai voteze trei colegi. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 16A, un amendament oral din partea verzilor. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul U pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul V pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu. Vă rog să ridicați mâna pentru compromisul B. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul W. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 356. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 255. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul WA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AC pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 415 pentru împotriva abțineri se adoptă. 416 pentru împotriva verificăm votul pentru amendamentul 416. S-a deschis votul. Vote is Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 435 pentru. Împotrivă. Abținere. Se respinge. 436 pentru împotrivă. Verificăm și votul pentru 436 s-a deschis votul. Vote is closed. Is... S-a închis votul, se respinge. 437 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se respinge. Textul inițial pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru, nu, devine caduc. 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul nu, textul inițial. 7 devine caduc. Trecem la textul inițial. Uh, Pentru uh, 2 și 3 se adoptă. Amendamentele 8 și 9 pentru împotriva abțineri se resping. Textul inițial pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se respinge. Textul inițial la 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm în bloc amendamentele 11 până la 25. Deci, 11, nu, 11 la 20. 11 la 20 sunteți de acord? Inclusiv textul original uh, la referirile 6 până la 9. Pentru potriva abțineri se adoptă.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 uh, is automatic, is not adopted. sorry. Yes. Is, is the original text... Like... Uh, no, but we... No, we arrived to 21, so including the original text. Yeah? No, this is a contradiction, sorry. So we need to vote... Trebuie să votăm amendamentul 20. Domnule președinte, am cerut să votăm în bloc doar până la amendamentul 17 sau hai, chiar cu, cu referirea 14, textul inițial. Ar fi mai bine să le luăm unul câte unul dacă nu pierdem mai mult timp decât uh, câștigăm. N-a fost o decizie bună pentru că, într-adevăr, uh, în unele cazuri am votat lucruri contradictorii. Bun, putem spune că Dacă se vot, s-a 11, 13 devine caduc. Deci ar fi mai bine să votăm amendamentele unul câte unul. Dacă nu, nu e clar. Deci, amendamentul 11 pentru um, a fost o încercare bună din partea coordonatorilor grupurilor, dar din păcate nu se poate. Deci 11 pentru, împotriva, ține, se adoptă. 13 devine caduc, 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Textul inițial al referirilor 10 până la 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 devine caduc, textul inițial al referirii 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru împotriva abțineri se adoptă, textul inițial 15 până la 20 pentru împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru împotriva abțineri se adoptă, textul inițial al referirii 21 pentru împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru împotriva Verificăm. Uh, votul pentru referirea 21. S-a deschis votul. Votis. S-a închis votul. Se adoptă. Text, ducem la textul inițial al referii 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 25 devine caduc, 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă, textul inițial al referirilor 23 până la 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 24 pentru, împotriva abțineri se respinge, textul inițial al referirii 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, referirea 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. Textul inițial al 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru împotrivă. Verificăm. Amendamentul 27 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Să respingem textul inițial al referirii 29 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 28 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 29 pentru împotriva abțineri se adoptă, textul inițial al referirii 30 pentru împotriva care e votul PP-ului la 30 se adoptă. Amendamentul 30 pentru împotriva abțineri se respinge. 31 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 32 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 33 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul AD pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 79 pentru împotriva verificăm votul pentru amendamentul 79. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 46 pentru împotrivă. Verificăm votul amendamentului 46. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Cu diferență de un vot. 48 pentru. Împotrivă. Verificăm și 48 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge compromisul AE pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 60 pentru împotriva abțineri se respinge. 61 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 63 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 64 pentru împotriva. Verificăm, s-a deschis votul. 64. Vote is Closed. S-a închis votul. Egalitate. 26 la 26, deci se respinge. 65 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotriva. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Okay, I can. Is 66. Amendment 66. Deci, în 60, amendamentul 66 s-a deschis votul. Still one colleague to vote. Mai are de votat un coleg. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 68 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul AF pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62 spune președintele, nu, 72 se corectează președintele pentru împotriva abțineri se respinge, 73 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul AG pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 77 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 80 pentru împotriva verificăm votul amendamentului 80. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 81. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 82. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 83. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 84 pentru împotriva abțineri se respinge, 85 pentru împotriva abțineri se respinge și acum votăm textul astfel modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 45 de voturi pentru, 11 împotriva, nicio abținere. Felicitări raportorului. Now I have... Și acum anunț că votul comun Econ buj al raportului Beres Băghe a fost amânat. Raportorii uh, vor prezenta raportul la a doua plenară din februarie. Vă mulțumesc, încheiem această parte a reuniunii noastre și ne revedem la ora 15. Mulțumesc!